doua lectură uh, privind uh, sănătatea animalelor. Îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o excelentă colaborare. A fost un element de legislație foarte vast și foarte complicat. Am avut nevoie de o susținere largă și am avut nevoie de competențe fără de care nu am putut obține acest rezultat. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene care ehm, este foarte creativă când, și aptă când vine vorba de flexibilitate în astfel de prevederi. Nu în cele din urmă dau, cuvânt, dau mulțumiri uh, președinției letone a Consiliului care ne-a oferit această șansă enormă de a, a se ajunge la un acord. Și care este rezultatul despre care vorbim? Este primul element de legislație europeană care stabilește o relație între sănătatea animală, sănătatea umană și bunăstarea animală. Uh, Asta în temeiul așa numitului principiu One Health, o sănătate sunt tratate teme precum uh, gripa aviară, care este o zoonoză, dar cu impact semnificativ asupra uh, sănătății umane. De asemenea, este tratată și rezistența antimicrobiană, care din nou uh, poate avea implicații atât pentru animale cât și pentru sănătatea umană. Și astfel avem în mână acum un instrument mult mai bun pentru prevenirea și eventual combaterea unor afecțiuni secțiuni care vizează atât oamenii cât și oamenii toată, toți aceia care uh, cresc animale, care uh, lucrează în zootehnie, trebuie să aibă acum anumite deprinderi și trebuie să respecte anumite Eh, reguli privind, eh, privind creșterea animalelor, privind nutriția animalelor, inclusiv eh, problema rezistenței antimicrobiene la animale care primesc automat antibiotice. În ce privește câinii vagabonzi, animalele fără stăpân, Trebuie ca măsurile luate în legătură cu astea de animale să excludă orice suferință a animalului. Iar aceia care manipulează aceste animale eh, trebuie să fie agenți înregistrați în temeiul mandatului formulat de Comisia Europeană. În plus, există și unele prevederi orizontale relativ complicate privind uh, legislația care în parte se uh, transpune prin acte de transpunere, eh, de punere aplicare prin, uh, parțial prin acte delegate. Există deja o legislație de bunăstare animală care trebuie tratată în continuare de comisiile și comitetele competente. Oricum, însă, acest Eh, document este un pas important înainte împotriva creșterii rezistenței antimicrobiene la subiecti uman și subiecti animal. Eh, este un singur document eh, care este cuprizător în același timp și formulează obiective foarte clare. Deci iată un exemplu că în domeniul alimentației, sănătății și bunăstării animale există posibilitatea de a simplifica elementele de birocrație. Este un dosar care completează un dosar precedent al unei colege de-a noastră și sper că așa cum Comisia pentru Agricultură a susținut acest dosar să fie susținut, să fie susținut și Mulțumesc și acum în numele Comisiei Europene am prilejul să dau cuvântul domnului comisar Andriu Chiatis. Mulțumesc foarte mult. Îmi face mare plăcere să fiu astăzi în plenară pentru a ne încheia cu succes activitatea privind uh, acest regulament pentru bolile transmisibile la animale, cunoscut sub numele de legea privind sănătatea animalelor. Este un instrument legislativ foarte important care arată cât de mult și cât de bine au lucrat împreună Parlamentul, Comisia și Consiliul este de fapt uh, în onoarea tuturor celor trei instituții, pentru că s-a înțeles uh, importanța fundamentală a sănătății animale care este legată de sănătatea oamenilor și se recunoaște faptul că crizele și epidemiile din domeniul animal apar din timp în timp și trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți să facem față cu ce se poate întâmpla în viitor și cu ce boli pot să apară. Sănătatea bună a animalelor duce la durabilitatea sectorului agricol și stă la baza competitivității noastre pe piețele internaționale uh, acest nou regulament uh, ajută sistemul să combată bolile transmisibile la animale, să păzească sănătatea animalelor și să promoveze medii, un mediu mai sănătos pentru agricultură și acvacultură și clarifică responsabilitățile tuturor participanților, uh, agricultori, veterinari uh, și autorități și îmbunătățește reacția noastră față de focarele de infecții, de boli animale și contribuie la dezvoltarea agriculturii și acvaculturii și în același timp gestionează și riscul așa cum trebuie. Într-adevăr, este din ce în ce mai important mai ales dacă ne gândim la activitatea noastră privind rezistența la antibiotice trebuie să ne gândim că legea aceasta este foarte importantă pentru a pune în aplicare viziunea strategică pentru sănătatea animală. Nu a fost uh, ușor, dar am trecut peste dificultăți și toate elementele noi din acest cadru sunt foarte bine gândite și au fost discutate cu toate părțile interesate. Uh, aștept cu nerăbdare uh, cu multă speranță ca acest dosar să fie aprobat. Activitatea noastră sigur că va continua cu actele delegate și cu actele de punere în aplicare și apoi cu punerea în aplicare reală a regulilor aprobale. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, mulțumesc Parlamentului pentru contribuția foarte importantă. Este o abordare constructivă pentru dezvoltarea uh, acestui uh, dosar. Și vreau uh, să mulțumesc, să mulțumesc raportorilor, doamna Paulson, care a ajuns la un acord în negocierile politice, și domnul Selimovici, care a continuat cu succes activitatea doamnei Paulson și a, a adus dosarul în această etapă finală. Mulțumesc și raportorilor din uh, umbră, din mandatul precedent și din actualul mandat, pentru modul în care au participat la negocieri, pentru toate eforturile pe care le-au făcut și sper că vom face pasul final și dosarul acesta va fi încheiat cu mult succes și cu multă satisfacție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar reprezentanții grupurilor politice, numele PPE, în primul rând, va vorbi domnul Albert Des, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să mulțumesc și eu acel eh, raportorului și raportorilor din umbră, președinților eh, comitetelor și președinției letone care au concurat la uh, realizarea acestui raport care uh, va uh, duce la un regulament care înlocuiește 50 de acte legislative diferite care sunt încă momentan în vigoare. Numeroasele compromisuri și uh, rezumarea mai multor sute de uh, com, uh, amendamente în amendamente de compromis uh, au făcut uh, să ajungem până la urmă în Comisia pentru Agricultură în, la un consens în privința celor mai importante elemente. Obligațiile de raportare și notificare în interiorul Uniunii Europene între cele 28 de state membre, dar și în relațiile cu statele membre cu state terțe, este un element foarte important. De asemenea, este foarte importantă numirea și includerea în legislația primară a bolilor, a zoonozelor care sunt vizate în domeniul de aplicare, domeniul de aplicare a acestui act. Salutăm de asemenea și faptul că prin acest regulament uh, Eh, se îmbunătățește eh, starea sănătății publice în paralel cu o îmbunătățire, o ameliorare a eh, standardelor de creștere a animalelor. Grupul meu va susține cu largă majoritate acest raport la vot și vom avea grijă ca acest raport să fie și pus în aplicare. Mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților. Are cuvântul doamna Michela Giufrida. Două minute. Președinte, negli ultimi ani, Vă mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani ne-am confruntat cu o serie de situații de urgență cauzate de o serie de boli apărute în rândul animalelor care au fost mai apoi transmise oamenilor. Uh, aceasta este una dintre tipurile de pericole cu care ne confruntăm, dar există multe, multe alte pericole microbiene care trebuie să fie luate în considerare. Vreau să le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră, vreau să-i mulțumesc în special doamnei Paulson, uh, care, iată, au reușit să finalizeze cu succes negocierile. Două lucruri mi se pare esențiale. Uh, în primul și în primul rând, iată, scrie pentru prima dată negru pe alb că sănătatea animală este esențială pentru uh, uh, bunăstarea și calitatea produselor. Se spune la articolul 14.3 că animalele uh, suferinde uh, sunt uh, Uh, trebuie să rămână, să ajungă de domeniul uh, trecutului, că animalele trebuie să fie tratate cu umanitate. Și uh, după aceea, în al doilea rând, prevenirea este bine subliniată aici. Trebuie să putem avea, să avem instrumentele necesare pentru a preveni mai bine eventualele epidemii și în acest context e importantă educarea celor care se ocupă de animale. E important să avem uh, Uh, că avem, iată, într-un final uh, un act uh, legislativ unitar care reunește și modifică de asemenea o serie de acte legislative deja depășite. Sănătatea animală trebuie să se îmbunătățească în Europa. Există în continuare practici abominabile care sunt în continuare tolerate sau chiar ignorate. Vă mulțumim, doamnă Giufrida numele ECR urmează domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Firește vreau să-l felicit pe domnul Selimovic și pe doamna Paulson, care nu este prezentă între noi, pentru activitatea extraordinară. Vom adopta un regulament care va avea o influență uriașă asupra sănătății și bunăstării animalelor în Uniunea Europeană. Nu numai pentru că animalele și sănătatea lor sunt importante, dar și asupra sănătății publice a noastră, a oamenilor. Ca raportor din umbră din grupul ECR, sunt foarte mulțumit de faptul că multe dintre ideile noastre au fost preluate referitor la animalele fără stăpân și la animalele de companie. Obligația de a le înregistra și le, uh, de a le identifica este realmente uh, un pas înainte foarte bun, dar nu e suficient. Uniunea Europeană trebuie să-și asume și răspunderea pentru măsuri umanitare care să rezolve chestiunile legate de animalele fără stăpân Sterilizarea, de exemplu, ar trebui să fie subvenționată de Uniunea Europeană. Mulțumesc în numele ALDE, domnul, domnul Ian Cuitema, un an și un, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, rezistența la antibiotice este în continuare mult subapreciată și crește extrem de rapid. Între timp, Uh, putem spune că de la, din anii 60-70 încoace nu au fost inventate noi clase de antibiotice. Acest lucru trebuie să se schimbe. În uh, țările de jos, uh, după o nouă abordare cu privire la antibiotice, rezistența a scăzut cu peste 40% și mă bucur că președinția neerlandeză a elaborat și a dezvoltat, de fapt, mai departe conceptul de One Health, o singură sănătate. Eu cred că raportul pe care îl dezbatem este un pas important în direcția cea bună. Au fost păstrate și unele elemente propuse de liberal, anume, de pildă, respectarea normelor obligatorii de notificare de raportare în legătură cu antibioticele. Este important și aspectul costurilor. Nu se poate ca un uh, stat membru să investească, uh, celălalt nu, ca un, uh, ca un fermier să investească în bună creștere animalelor, celălalt să nu investească țările de jos uh, sunt lideri în ce privește reducerea rezistenței la antibiotice și cred că a sosit timpul să replicăm acest model și în Europa. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc și acum, în numele uh, GUE, are cuvântul domnul Eck, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În numele GUE vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc raportorului, domnului Selimovici, și de asemenea să-i mulțumesc doamnei Paulsen. Salutăm faptul că, iată, la articolul 1 a acestui text se ține cont de bunăstarea animalelor. În, într-un alt articol se vorbește cât se poate de clar despre înregistrarea obligatorie a tuturor uh, comercianților, tuturor celor care fac, fac comerț cu uh, animale. Această problemă există. Există o mulțime de animale nevaccinate care sunt vânu- vândute în întreaga Europa și care se transformă într-un pericol pentru sănătatea publică. E bine, această situație reprezintă o mare, un mare, mare pericol care trebuie să fie eliminat. Însă, uh, Mă tem că această propunere nu merge suficient de departe. Deși se concentrează pe sau vorbește despre bunăstarea animală, sănătatea animală, din păcate textul merge uh, Uh, sau sublinează mult prea mult și mult prea des uh, rezistența antimicrobiană. Ei bine, mi se pare complet uh, greșit. Aici nu vorbim despre produse, nu vorbim despre unități de producție, ci vorbim despre animale care au un, suflu, un suflet. Și tocmai de aceea trebuie să, să vorbim despre animale în acest sens. De asemenea, trebuie să se facă o distinție clară între animalele de animalele uh, de producție și animalele uh, de companie. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Urmează domnul Rope, două minute. Gerbiamas comisare, gerbiami colegos, naudodamasis progą noriu. Bună ziua, dragi colegi! Vă mulțumesc uh, pentru activitatea dumneavoastră și vă rog să îmi permiteți să-i mulțumesc și raportorului pentru un raport foarte bun. Chiar dacă legislația din domeniu reprezintă un cadru legislativ și reflectă aspectele cheie care se referă la uh, sănătatea animală și la prevenirea uh, bolilor, noi sprijinim obiectivele de protejare a animalelor, nu numai în fața bolilor, dar și în fața uh, stresului și a durerii. De asemenea, sprijinim clasificarea bolilor animalelor și cerințele în acest domeniu. Vă rog să luați notă de circunstanțele structurale care ar putea să submineze eficacitatea celor mai bune uh, obiective în ceea ce privește asigurarea sănătății animalelor. Mă gândesc aici la veniturile uh, fermierilor care au, căzut, uh, au scăzut foarte puternic în ultima vreme Mă gândesc uh, la faptul că producătorii de lapte nu mai pot face investițiile necesare pentru a își asigura producția în termenii corespunzători. Din câte sunt informat și mă refer la câteva state membre cât se poate de clar, e bine, aici vacile de lapte nu uh, sunt hrănite cu uh, furaje de calitate superioară. Fermierii nu își mai pot permite uh, suplimente, suplimentele necesare, vitaminele, medicamentele pentru aceste animale, iar rezultatul este că condițiile se înrăutățesc, iar acești factori economici, economici uh, influențează sănătatea animală. Solicit colegilor să voteze în favoarea acestui raport și, de asemenea, vreau să vă reamintesc că este foarte important acest lucru. Trebuie să uh, abordăm cauzele economice pentru a putea să abordăm rădăcinile problemei. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Din partea ENF, domnul Răsol. Un minut și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte. În raport, după cum spuneți, eh, am văzut că bunăstarea animalelor nu este bine, nu este respectată. Însă Comisia nu ține cont de acest lucru. Trebuie să luăm măsuri cum, în ceea ce privește sănătatea animalelor pentru ca toate aceste măsuri să fie respectate pe de-a lungul lanțului alimentar. Există însă Uh, legături între bunăstarea animalelor și maladiile de origine alimentară. Stresul și prost, proast, tratamente ale animalelor facilitează apariția unor maladii cum ar fi E. coli sau salmonella. Uh, ține de uh, creșterea animalelor, de transport și de abataj, de sacrificare. În țările de jos s-au introdus reguli mai stricte cu cerință de etichetaj special în cazul sacrificării rituale. Trebuie să ținem cont de principiul bunăstării animalelor care nu sunt respectate de aceste metode de sacrificare rituală. Este vorba de o sufocare a animalului care facilitează ajungerea uh, conținuturilor stomacale și în restul uh, cărnii. Este, o, este vorba de practici uh, inacceptabile care sunt uh, totuși în continuare în uz în anumite abatoare. Vă mulțumesc foarte mult. În numele deputaților non-afiliați, doamna Diana Dodds, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mai întâi dați-mi voie să vă să mulțumesc autorului raportului pentru acest material deosebit de important. E importantă sublinierea relevanței acestei teme și a protecției consumatorilor în Europa, însă e nevoie de dovești științifice suplimentare în ceea ce privește cauzele rezi- rezistenței antimicrobiene și cum se poate face față acestei rezistențe. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii au acces la instrumentele adecvate care să termine primită tratarea bolilor animalelor. Este important ca nici bunăstarea animalelor, nici eficiența producției să fie afectată negativ de pe urma revizuirii legislative. În ceea ce privește această revizuire legislativă, toate statele membre trebuie să respecte aceleași reguli. Agricultorii britanici au nevoie să opereze pe o piață condiții echitabile nu se poate accepta existența unor categorii favorizate. Vă mulțumesc. Mulțumim. Urmează doamna Heranz Garcia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vom vota acum în a doua lectură acordul la care s-a ajuns cu Consiliul în ceea ce privește sănătatea animală și vegetală, care a rămas din mandatul anterior, după cum uh, reamintea uh, comisarul de data aceasta textul este acceptabil, este mai flexibil, dă mai multă posibilitate Comisiei Europene de a acționa atunci când apar incidente cu impact grav. Avem o listă mai cuprinzătoare a bolilor care ne dă mai multă siguranță. Și medicii veterinari vor avea un rol mai activ în lupta împotriva bolilor și în lupta antimicrobiană lucru care este logic în ecosistemul nostru. Este logic a, ce a spus domnul comisar în intervenția sa inițială. Uh, incidența bolilor crește din când în când, dar atunci cu, dar cu cât suntem mai organizați și mai pregătiți, cu cât mai organizați și mai pregătiți suntem pentru a le face față acestor boli, cu atât mai puțin ne vor afecta pe noi pe animalele noastre și economia noastră. Așadar, uh, mult succes uh, raportorului și mulțumesc tuturor celorlalți care am lucrat pe acest raport, mulțumesc Comisiei Europene și sper să nu existe probleme în adoptarea acestui text. Vă mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru de la, din partea domnului Sari? Da? Doamnă? Aș, da? Domnul Sani, aveți cuvântul. Egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon sok erénye... Stimată doamnă, sunt uh, de acord cu faptul că regulamentul actual prezintă multe avantaje. Cu toate acestea am o întrebare. Ați vorbit despre flexibilitate. Însă, în anumite state, sistemul protecției animale este descentralizat. ceea ce face imposibilă prezența unitară europeană. Considerați că acesta este un pericol în această privință? Mulțumesc! Răspunsul? Chiar eu, stimate coleg, provin dintr-unul din statele cel mai descentralizate din Uniunea Europeană, în Spania. Și în Spania nu apar probleme suplimentare datorită descentralizării. Este nevoie de organizare. Dacă lucrurile sunt descentralizate, dar funcționează bine, nu, exist, nu au de ce să apară probleme. Trebuie să avem un sistem flexibil care să permită Comisiei Europene să facă față unor boli care au fost uh, uh, întâlnite în ultima vreme, uh, unde nu am putut să acționăm suficient de rapid uh, aceste cazuri care au, avut, care au apărut în Uniunea Europeană. Uh, Uh, problema o reprezintă aici organizarea și nu legislația. Vă mulțumesc. Urmează domnul Nicola Caputo. Grazie, președinte. L'utilizzazione inadeguata di anti... Mulțumesc, domnule președinte. Medicamentele antibioticele, dacă sunt uh, utilizate greșit, ei bine, Uh, sunt dezvoltate microorganisme și se ajunge la epidemii care sunt periculoase atât pentru oameni cât și pentru animale. Companiile nu au reușit să atenueze aceste riscuri asociate antibioticelor. De aceea este foarte important să fie revizuite prevederile actuale și să uh, venim cu legislație suplimentară, astfel încât rezistența la antimicrobiene să fie combătută, iar antibioticele să fie folosite în mod corespunzător. Statele membre trebuie să uh, colecteze date comparabile, bune, uh, cu privire la utilizarea antibioticelor la animale, iar Comisia trebuie să transfere aceste date pentru a putea configura o politică care să uh, fie uh, mai potrivită în acest domeniu, iar rezistența la antimicrobiene să fie combătută. Comisia trebuie să prezinte și un raport periodic cu privire la utilizarea antibioticelor și cu privire la rezistența la antimicrobiene, iar statele membre trebuie să contribuie. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Reglementările privind medicamentele sunt importante dacă ne gândim la siguranță, egalitate și eficiență mai ales dacă avem în vedere atât sănătatea animală cât și siguranța cetățenilor. M-am întâlnit cu reprezentanți din Irlanda de Nord, unde este și circumscripția mea, și am discutat cu reprezentanții Asociației Medicilor Veterinari pentru a discuta chestiuni care țin de sănătatea animală, inclusiv problemele potențiale prezentate de rezistența antimicrobiană pentru că au fost probleme cu tuberculoza bovină la noi în circumscripție. Punerea actuală pune la oaltă o serie de măsuri până acum dezorganizate și relativ incoerente la nivel european. Întrucât în următorii 20 de ani ne vom bata, ne baza pe această legislație, avem nevoie de o legislație care să se concentreze pe obiective concrete și care să fie flexibilă în abordarea bolilor E nevoie de simplificare și de armonizare dacă vrem să dăm un exemplu de mai bună reglementare la nivel european, eliminând mult din povara birocratică. Și aș sugera că raportorul să includă și contribuția domnului Paulson, care nu mai este alături de noi. Cred că în ultimă instanță propunerea dumneavoastră se face cu propunerilor anterioare Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să fiu și eu uh, tolerant dacă îmi depășesc, uh, să fiu tratat cu toleranță dacă îmi depășesc timpul. Studiile care au fost făcute au arătat că antibioticele sunt folosite tot mai mult, iar tendința este în creștere. În Uniunea Europeană însă au fost utilizate mai puține antibiotice în rândul animalelor, ceea ce înseamnă că um, atitudinea noastră a devenit ceva mai responsabilă și că ar trebui să o încurajăm în continuare. Însă, și mai importantă este chestiunea utilizării antibioticelor, care să devină și obiectul uh, contractelor comerciale pentru că, conform unui uh, raport uh, din publicația Neue Zürcher Zeitung, uh, este foarte important ca și siguranța alimentară să fie uh, asigurată. Pentru aceasta este nevoie de eforturile noastre ale tuturor. Nu dorim să avem uh, produse care să fie pline de antibiotice. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Eftideos. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sănătatea animalelor este de aproape legată de ceea ce mâncăm și felul în care le tratăm pe aceste animale și de aceea este foarte important să monitorizăm calitatea furajelor pentru animale pentru a trata acele boli uh, ale animalelor care, pentru ca acestea să nu fie transmise celor care uh, Uh, consumă produse de origine animală, uh, lapte, brânză, carne și așa mai departe. Uniunea Europeană așadar trebuie să se modern, să modernizeze și să simplifice și să urgenteze verificările asupra animalelor importate din state terțe pentru a avea o siguranță a produselor și pentru a proteja sănătatea umană. Mm, vă dau un exemplu din țara mea, Grecia, care importă deseori ilegal uh, oi și uh, capre din Turcia și din fosta Republica Macedon- Mace- Iugoslavă Macedonia. Aceste animale nu sunt inspectate și reprezintă o primejdie pentru sănătatea animalelor și uh, oamenilor. Însă toate exporturile din Grecia sunt verificate și certificate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează doamna Mariana Petir. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-l felicit pe raportor pentru munca făcută. Trebuie să spun că sănătatea animalelor este deosebit de importantă dacă ne gândim la sănătatea cetățenilor europeni și o temă pe care, care, care ne îngrijorează. Asta dacă avem în vedere această rezistență sporită antimicrobiană, care prezintă un risc semnificativ pentru publicul nostru. Au apărut noi tulpini și noi bacterii care sunt rezistente la antibiotice. Utilizarea excesivă a antibioticelor aduce prejudicii atât sănătății animale cât și celei umane și, de asemenea, scade încrederea consumatorilor în alimentele cumpărate. Europa se mândrește cu calitatea alimentelor de pe piața noastră și ne mândrim și că avem standarde înalte în materie de sănătate animală. Uniunea Europeană protejează aceste standarde în acordurile internaționale pe care le încheie și acest regulament practic este o reacție la utilizarea pe scară largă și adesea imprudentă a antibioticelor în medicina veterinară. Metodele necesare sunt colectarea de date relevante și detaliate privind utilizarea de antibiotice în statele membre. Este o măsură necesară dacă într-adevăr vrem să fim precauți și vrem să reducem rezistența antimicrobiană. Agricultorii vor trebui să folosească metode bune și practici adecvate. Această propunere are o componentă de sănătate publică, pentru că dincolo de sănătatea animalelor și de bunăstarea animalelor va afecta în ultima instanță cel puțin 25 de milioane de persoane. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Breton? Cartonaș albastru, îl acceptați? În partea domnului Lebreton? Breton? Domnule Breton, vă rog. Vă mulțumesc că ați acceptat să răspundeți. Domnule Petir, spuneați că e important să se lupte împotriva uzului excesiv de antibiotice, la același timp nu, politica agricolă a Uniunii încurajează acest fenomen, pentru că au făcut totul pentru a transforma agricultura tradițională într-una industrială. Ferme gigantice în care animalele sunt închise, crește riscul de boli, crește uzul de antibiotice și asta pune în pericol sănătatea oamenilor. Acest raport nu e de fapt un alibi, cercare de a ne împăca conștiința pentru a ascunde un eșec îngrozitor al politicii agricole a Uniunii. Puteți răspunde, vă rog. Politica agricolă comună este politica europeană care a avut cea mai lungă durată și cel mai mare succes. Nu sunt de acord cu spusele noastre. Agricultorii utilizează antibioticele în moduri diferite și cred că acest regulament îi va ajuta să continue să utilizeze antibiotice, dar așa cum trebuie. Europa a insistat pe calitatea alimentelor și putem într-adevăr să fim mândri de alimentele produse în statele europene. Dacă vrem să păstrăm un nivel de calitate ridicat, trebuie să utilizăm antibiotice, dar în mod prudent și înțelept. Doamna Aguilera Garcia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim satisfacția că după un an de la votul în prima lectură ajungem la o nouă dezbatere și sper mâine o adoptare definitivă. Această schimbare este cea mai importantă după noua reformă a PAC pentru că se referă la sănătatea animalelor și este un uh, element extrem de important în uh, agricultura noastră pentru importuri, atât cât și pentru exporturi. Uh, o felicit pe doamna Polsen și, și pe domnul Selimovic pentru succesul acestui regulament. Vă reamintesc că Mm, preocuparea pentru rezistența la antibiotice este o preocupare a noastră a tuturor. Însă aici uh, vor avea un rol mult mai uh, important uh, medicii veterinari. Este vorba aici de o legislație foarte importantă și prioritizează uh, aceste regulamente cu privire la sănătatea animalelor. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Ana Maria Corața Bild. Eu de helhjärtat de nya djurhälsolagen. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, susțin întru totul acest nou act legislativ. De multă vreme așteptăm uh, aceste lege pentru că rezistența la antibiotice a devenit foarte periculoasă pentru oameni. Mulți producători se îngrijorează că uh, sunt utilizate mult prea multe medicamente de uz veterinar și este foarte important că uh, sănătatea animalelor este acum interconectată cu cea a oamenilor pentru că în felul acesta pot fi prevenite bolile contagioase ale animalelor, iar uh, animalele bolnave nu vor mai fi sacrificate. Regulile trebuie simplificate și ar trebui să ne concentrăm pe măsurile corespunzătoare, astfel încât antibioticele să fie utilizate cât mai puțin. Numai animalele bolnave ar trebui să ia antibiotice. Și este de asemenea foarte important să știm ce antibiotice au fost utilizate, astfel încât și competiția să fie corectă și toate statele membre să uh, da aceste, să prescrie aceste medicamente în mod responsabil. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Des, din partea domnului Des, colegul dumneavoastră. Îl acceptați? Este colegul dumneavoastră din partea aceluiași grup politic. Stimată colegă, aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine într-o anumită privință. În medicina veterinară utilizăm uh, cât se poate de strict uh, medicamentele și există o obligație de documentare și aceasta ar trebui să fie uh, extinsă și asupra oamenilor unde sunt uh, utilizate mai multe antibiotice chiar decât uh, în medicina veterinară. Sunteți de acord cu mine? Uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Des. Da, după cum spuneam, mulți oameni sunt îngrijorați cu privire la utilizarea excesivă a antibioticelor, atât în ceea ce îi privește pe oameni, cât și în ceea ce privește animalele. Acest regulament se referă la animale, dar sigur că legătura a fost făcută în sfârșit, cât se poate de clar, și se bazează pe uh, informații științifice. Și, într-adevăr, se poate face acest transfer. Antibioticele, medicamentele care sunt uh, prescrise animalelor pot fi transferate asupra oamenilor. De aceea este un regulament atât de important. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Acum uh, are cuvântul domnul uh, Serao Santos. Un minut. Prezident, domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Strategia pentru sănătate ar trebuie să contribuie la prevenirea și monitorizarea bolilor animale, mai ales având în vedere rezistența antimicrobiană. Aceasta este o chestiune de sănătate publică, dacă ne uităm la incidența acestor boli, zoonoze, dar și boli uh, care afectează specia umană. Uitați ce s-a întâmplat și în China. Un studiu din China a fost de altfel publicat în prestigioasa revistă The Lancet în 2015. Cum putem aborda problema? Trebuie să fim atenți la caracteristicile specifice ale producției în anumite zone din Europa, mai ales acolo unde condițiile climatice permit apariția și transmiterea acestor boli. Apoi, condițiile impuse producătorilor europeni trebuie să nu fie scăpate din vedere când discutăm acorduri comerciale. Nu, Brennan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Legislația cu privire la sănătatea animalelor pe care o vom vota mâine răspunde la două preocupări des transmise de către alegători către noi. În primul rând, îmbunătățirea bunăstarea animalelor prin uh, măsuri pentru sănătatea animalelor și, în al doilea rând, uh, problema animalelor vagabonde. În, primul, prima problemă, uh, animal, pro, bolile animalelor nu cunosc uh, uh, granițe, precum bolile oamenilor și avem nevoie de un cadru european puternic pentru a reacționa, pentru a putea respecta reguli comune în caz de epidemii în ceea ce privește controlarea bolilor în cazul animalelor vagabonde, este nevoie de o repartizare clară a responsabilităților din partea autorităților naționale și, uh, și tratarea în mod uh, uh, uman a acestor animale vagabonde. Și de aceea, rămânerea în Uniunea Europeană este bună pentru animale, la fel cum este bună pentru oameni. Vă mulțumesc. Acum urmează... Ah, aveți un cartonaș albastru. Domnule Brannan, aștepta, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini? Nu? Bine, de acord. Uh, mulțumesc foarte mult uh, am ținut neapărat să vă pun o întrebare pentru că mi a plăcut foarte mult ce ați prezentat și anume problema câinilor vagabonzi pentru că aici este punctul esențial după părerea mea și uh, probabil că fiecare avem experiențele noastre. întrebarea mea este ați vedea cum se poate gestiona sănătatea vagabonzi? Uh, la câinii vagabonzi ați sugera cumva în raport cum să facem acest lucru pentru că într adevăr eu cred că aici este problema nu la câinii care au un stăpân și care înțeleg să și uh, trateze câinii. mulțumesc mult. E o întrebare pentru dumneavoastră, așadar. Deci pentru dumneavoastră nu înseamnă da? Da. Da, este o întrebare bună în mod foarte clar, câinii nu cunosc aranjamentele Schengen și de aceea pot să traverseze frontierele după bunul plac, acolo unde nu există ziduri la frontiere. Și de aceea mi se pare că prevederea cheie este că trebuie să lucrăm împreună, pentru că dacă statele încearcă să facă față individual problemei câinilor, câinilor vagabonzi, nu vor putea să rezolve problema. Doar printr-o colaborare la nivel european putem um, elimina această problemă a animalelor vagabonde și a bolilor lor. Vă mulțumesc. Doamna Kalembach, un minut, vă rog. Stimate domnule președinte, domnule comisar, chiar dacă în discuția anterioară anumiți colegi au negat că politica în domeniul sănătății ar fi o chestiune europeană, Ei bine, această discuție a arătat cât se poate de clar că politica în domeniul sănătății este o politică împărtășită de statele membre și ține de responsabilitatea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru că politica în domeniul sănătății nu putem să o împărțim între statele membre, ci trebuie să o abordăm împreună, fie că este vorba de oameni sau de animale. Iar aici vorbim despre un pachet de sănătate pentru animale în încercarea combaterii transferului de boli. Numai împreună putem combate aceste probleme. Trebuie să colaborăm și avem nevoie de această cooperare. Sănătatea animalelor, bunăstarea acestora presupune să avem uh, cabinete veterinare bune care să fie controlate, supravegheate și, uh, de asemenea, avem nevoie de un cadru legislativ comun. Avem nevoie de regulamente europene comune în ceea ce privește utilizarea și prescrierea medicamentelor pentru animale. Toate aceste produse, animalele, se uh, deplasează peste tot în Uniunea Europeană și noi dorim să se întâmple acest lucru și pe viitor. Așadar, este o chestiune ce ține de sănătatea publică și trebuie să ne preocupăm de ea în continuare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a garanta un nivel înalt de sănătate publică și de siguranță alimentară, în primul rând, trebuie să luăm măsuri preventive necesare în ceea ce privește bolile animalelor. De aceea, Trebuie să facem ce trebuie în legătură cu hrana animalelor, trebuie să ne asigurăm că sănătatea publicului nu este afectată. Prin urmare, cei care lucrează cu animalele întotdeauna trebuie să recurgă la practicile adecvate și trebuie să ne asigurăm că există un cadru juridic simplificat în Uniunea Europeană în materie de protecția sănătății animalelor și a sănătății publicului și de asemenea care să conțină referiri la tratarea etică a animalelor. Trebuie să ne asigurăm că se folosește nutreț adecvat și hrană adecvată. Și că, de exemplu, oile din uh, fost Republica de Iugoslavă Macedoniei sau din Turcia sunt controlate înainte de a fi exportate către Grecia, pentru că adesea intră animale bolnave și Grecia suferă pentru că practic e obligată să facă aceste importuri. Domnul Iakovčić. gospodine predsjedavajući. Dugi popis... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem o listă foarte lungă de boli ale animalelor care afectează bunăstarea lor și care pot să afecteze și sănătatea umană. Boala vacii nebune, gripa aviară, gripa porcină, care afectează viața animalelor, dar și viața oamenilor. De aceea, acest regulament este unul bun care stabilește un echilibru bun între bunăstarea animalelor și uh, sănătatea umană. Consider că ne va ajuta să avem un regulament mai eficient pentru animale și pentru sănătatea animalelor. Așadar, Comisia trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru ca aceste regulamente să fie adoptate în Europa și, bineînțeles, să fie implementate și de către partenerii noștri de la care importăm produse din statele terțe. Deci, com a crescente mobilidade de pessoas, de animais e de bens alimentares. Mulțumesc. Este foarte important uh, să ne preocupăm de acest domeniu, pentru că și în ceea ce privește oamenii și animalele, problema este tot mai importantă. Vorbim despre uh, epidemiile uh, care sunt transmise în rândul animalelor tot mai mult. Uniunea Europeană a redus fondurile cu 10% pentru combaterea bolilor animalelor. Și acest lucru nu este compatibil cu eforturile făcute în contextul globalizării. Așadar, intenții bune, dar rezultatele nu sunt uh, pe măsură. Toate aceste regulamente în domeniul uh, siguranței și securității alimentare, în ceea ce privește TTIP-ul, ei bine, uh, vor apărea probleme trebuie să privim și în această direcție, pentru că altfel dezbaterea aceasta este lipsită de consecvență și nu are sens. Președintele, mulțumesc, domnul Polcea, care cuvântul. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă președintele Obama a transformat rezistența antibicrobiană într-o prioritate a ultimului său mandat, e important ca și noi să luăm măsuri. Trebuie să conștientizăm importanța acestei chestiuni pentru crescătorii de animale și, desigur, pentru consumatorii de produse de origine animală. Până în 2050, cam 1500 de mii de tone vor fi fost utilizate pentru consum animal. Acest lucru, evident, are implicații în ceea ce privește drepturile animalelor, drepturile cetățenilor și sănătatea noastră a tuturor. Trebuie să protejăm nu doar mediul, ci și consumatorii. Consumatorii sunt afectați de această utilizare la scară largă a antibioticelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, doamna Kirko Rohonen Regner. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Această legislație cu privire la sănătatea animalelor este una foarte importantă pentru că pentru prima dată acum stabilește o legătură clară între sănătatea animalelor și cea a oamenilor. Este foarte important să înțelegem că aceste boli care trec de la animale la oameni reprezintă o amenințare foarte importantă la adresa securității noastre. Antibioticele trebuie să fie folosite în mod responsabil și trebuie să fim mult mai, mult mai conștienți în legătură cu riscurile pe care le prezintă aceste medicamente. Și acest lucru trebuie să se ia în considerare și în legislația din viitor. Ultimul vorbitor acum uh, a fost ultimul vorbitor. Are cuvântul acum din partea Comisiei domnul comisar Andrew Kaitis. Panie Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputați, domnule Selimovic, uh, stimați uh, raportori din umbră, vă mulțumesc pentru această muncă foarte bună. Am ascultat cu atenție dezbaterea și au fost subliniate multe puncte interesante cu privire la această inițiativă legislativă. Ați menționat situația economică, iar Comisia este conștientă de situația economică actuală, care, în anumite cazuri, uh, este, afectează bunăstarea animalelor. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit de, despre câinii vagabonzi. Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la identificarea obligatorie și înregistrarea câinilor și pisicilor vagabonzi și a altor animale uh, din această categorie. Important este să existe acest cadru legislativ care să conțină și cele mai importante prevederi, care include și, după cum spuneam, identificarea și înregistrarea animalelor. Aceste reguli sunt valabile pentru acele animale unde există reguli de identificare. Regulamentul oferă și posibilitatea de a uh, specifica și alte detalii cu privire la înregistrarea animalelor altor specii, precum uh, câini, pisici și altele. Pentru animalele care nu există astfel de prevederi în acest moment, este necesar ca pe viitor să fie evaluată posibilitatea de a adopta astfel de reguli ca o consecință a adoptării legislației în ceea ce privește sănătatea animală. Acesta este un subiect foarte important, așa cum ați subliniat și dumneavoastră în cadrul discuției. Domeniul de aplicare se referă la bolile transmisibile ale animalelor și nu reglementează în mod direct bunăstarea animalelor. S-au găsit uh, pe parcursul negocierilor soluții cu privire la uh, clarificarea relației între bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor. Nu a fost întotdeauna ușor să cădem de acord cu privire la toate punctele, dar Comisia înțelege că este foarte importantă bunăstarea animalelor pentru Parlamentul European, de aceea a venit cu o declarație prin care uh, se angajează în uh, favoarea bunăstării animalelor. Aceasta acoperă uh, diverse specii de animale și activități cum ar fi pui de carne, găinile ouătoare, porci, viței sau agricultură, transport, sacrificare, cercetare. Aceste uh, prevederi vor fi aplicate în continuare. Rezistența antimicrobiană, de asemenea, este foarte importantă pentru noi. Toate aspectele legate de aceasta au fost incluse întotdeauna în propunerile Comisiei cu privire la bunăstarea animalelor. Împreună cu uh, legislația viitoare cu privire la medicamentele veterinare, aceasta reprezintă o bază importantă pentru a aborda acest subiect. Comisia a venit cu o declarație. Ea uh, va publica un raport periodic în ceea ce privește utilizarea uh, antimicrobienilor în produse animale în Uniunea Europeană, pornind de la datele care vor fi puse la dispoziție de statele membre. Și vă rog să-mi permiteți încheind, uh, exprimându-mi speranța ca Parlamentul să uh, ne sprijine în continuare, astfel încât să reușim să adoptăm acest document cât mai rapid și astfel să culegem roadele muncii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune președintele, și acum a sosit momentul să dăm cuvântul raportorului nostru, domnului Selimovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru sprijinul acordat. Încă o dată, trebuie să subliniez importanța acestui dosar. Pentru prima dată, o lege europeană face corelația între bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor și sănătatea oamenilor. o să avem, dacă raportul este adoptat, un instrument mai bun. O să avem metode mai eficiente de a lupta în viitor împotriva epizotiilor și a bolilor. E important să evităm transmiterea bolilor de la animale la oameni. Aceasta ar permite inclusiv reducerea costurilor de spitalizare. Sunt bani care ar putea fi utilizați mult mai bine în altă parte astăzi dacă legea adoptată mâine ar fi un pas important înainte în lupta împotriva rezistenței la antibiotice, la oameni și la animale, și va fi de asemenea o veste bună pentru mediul înconjurător. Mă bucur într-adevăr să văd că foarte multe organizații internaționale și naționale sprijină acest demers. Copacogeca și altele care consideră că această lege este necesară. Vedem, deci, că există un consens larg și sper că și mâine Parlamentul va adopta acest text cu o largă majoritate. Încă o dată, vă mulțumesc de cooperare, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc Comisiei, Comisarilor, Consiliului și tuturor celorlalți care au contribuit la această activitate. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Cu aceasta încheiem.